Per favore, gli onorevoli parlamentari che intendono... Vă rog, eh, cei care doresc să poartă, poartă conversații sau nu interesează explicațiile de vot, sunt rugați să părăsească sala. Începem cu explicațiile în legătură cu votul pe raportul domnului Austrivicius. Are cuvântul domnul, Man- domnul Manichin. Onorevole Manichins, Domnul Mamikins. Paldies, președinte, kungs, godate colegi. Șodien... Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Astăzi am adoptat o rezoluție în legătură cu Moldova. Am votat pentru, pentru că acest uh, proces de aliniere este extrem de important pentru viitorul Moldovei. Nu pentru că dă Moldovei posibilitatea și perspectiva de aderare la Uniune, ci și pentru că elita politică va putea să fie motivată pentru a îndeplini reforme importante. Vor avea încrederea societății pentru a face schimbări importante și vor putea spune cuvintele magice, asta este ceea ce ne cere Uniunea Europeană. Mi-aduc aminte când auzeam aceste cuvinte când Letonia era în aceeași situație. Însă nu putem aștepta foarte mult, oamenii așteaptă rezultate Uh, Uniunea Europeană nu trebuie să fie văzută ca o structură, ci ca un obiectiv atrăgător. Trebuie să discutăm cu euroscepticii. În Moldova este foarte important să creăm un dialog cu locuitorii din regiunea Transnistriei. Sunt raportor pe raportul omolog în legătură cu Georgia. Uh, aștept același succes în, uh, la sesiunea din decembrie. Da, președintele. Repet, cei care nu sunt interesați de explicațiile de vot sunt rugați să părăsească hemiciclul pentru a-i putea auzi pe cei care doresc să se exprime. De un minut. Domnul Pospișil, un minut. Pěkně, pane předsedající, Mulțumesc, domnule președinte. Cu mare bucurie am sprijinit astăzi raportul referitor la acordul de asociere cu Republica Moldova. Eu, fiind din Republica Cehă, îmi amintesc cât de mult poate să ajute un astfel de acord. Din două motive. În primul rând, se consolidează relațiile comerciale și economice și apoi există dimensiunea politică. Și vedem foarte clar că Moldova este pe calea înspre Uniunea Europeană. Nu mai trebuie să se bazeze pe o orientare înspre Est, înspre Rusia. Însă cred că în viitor ar trebui să avem o dezbatere mai solidă. Eu am fost ministru de justiție în Republica Cehă și am avut plăcerea să negociez cu omologii uh, din Republica Moldova referitor la reforma justiției în această țară. Ar trebui să sprijinim acest uh, proces să consolidăm, să ajutăm la consolidarea statului de drept, ar trebui să fie o asistență uh, cât se poate de, uh, de plină. Mulțumesc, domnul Bogovici, un minut. Eh, tudi sam sam z eh, velikim veseljem podprl ta pridružitev. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat și eu cu mare bucurie pentru acest acord de asociere. Eu vin din Slovenia și la fel ca și colegii mei îmi amintesc de vremurile când eram și noi pe calea înspre Uniunea Europeană. Cu plăcere voi sprijini și liberul schimb în domeniul uh, fructelor. Despre asta discutăm acum la Comisia pentru Agricultură. Uh, și eu sunt agricultor, chiar cultiv fructe și uh, sprijin uh, drept urmare uh, această măsură. Știu cât de important este uh, comerțul uh, pentru oameni. La acest punct, astăzi nu am discutat despre dacă Uniunea Europeană uh, va coloniza Republica Moldova sau Rusia, ci am vorbit despre a da oamenilor o viață mai bună. De aceea am votat pentru acest acord. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cirio, dar cred că nu este în sală, nu îl văd. Domnul Hannan, un minut. Thank you, Mr. Deputy Speaker. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Fiecare stat din vecinătatea Rusiei a uh, simțit presiunea politicii lui Putin prin diplomația, prin uh, petrol și gaze, uh, și în cazul Ucrainei și Georgiei și al Basarabiei prin, printr-o ocupație militară. Felul în care vestul a răspuns, felul în care Uniunea Europeană a răspuns, a fost uh, un, o cale de mijloc. Atunci când Putin a făcut uh, propunerea unei Uniuni Eurasiatice, am fi putut să vedem Asia ca un Rusia un, ca un aliat strategic sau am fi putut să aplicăm, să apărăm aceste state, însă ceea ce am făcut nu a fost uh, nici una din aceste, unul din aceste lucruri. Am provocat Kremlinul fără să ne respectăm pro, promisiunile. Și acum uh, cetățenii din, din aceste state plătesc pentru lipsa noastră de acțiune. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Morvai. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu nu am votat pentru acordul de asociere și nu sunt dispusă să votez pentru o nouă colonizare pentru a câștiga piețe pentru multinaționale. Nu sunt pentru așa ceva. Și uh, sunt uh, șocată de faptul că domnul Tăcăș, care vine din Transilvania, Ungară, a votat pentru, pentru că consideră că aceasta ar fi o soluție pentru Europa Unită și aceasta o soluție pentru comunitățile uh, naționale. Uh, din păcate n-am uh, putut ridica cartonașul albastru, dar a venit momentul să îi spun acum că aceasta nu este o soluție, pentru că dacă ar fi fost o soluție, am fi avut deja o zonă autonomă în Transilvania cu drept la autodeterminare. Europa Unită nu poate rezolva problemele noastre. Nici uh, ce s-a întâmplat în Slovacia nu a fost rezolvat de Europa și nici uh, negocierile din Serbia nu au reușit să ajungă la autodeterminarea Voivodinei. Vorbim despre Ucraina și nu se vorbește niciodată de dreptul de autodeterminare al minorității maghiare din vestul acestei țări. Mulțumesc. Mr. Chairman, our party and our group... Domnul Wolf, domnule președinte, partidul și grupul meu au Um, fost împotriva acestui acord de asociere și, a, și sunt împotriva intrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană este ca o forță colonială agresivă, așa cum uh, țări, precum a mea, uh, printre altele, în trecut au decis că trebuie să avem un control economic asupra țărilor din sfera noastră de influență. Și tot așa Uniunea Europeană se asigură că va controla Republica Moldova. Și practic se poartă ca niște copii, um, încercând să facă în ciudă uh, Rusiei. În loc să fie rezonabil și să negocieze cu Rusia, cei din această sală consideră că atacând astfel Rusia, uh, reușesc să compenseze păcatele Rusiei din trecut. Nu este politică rezonabilă, dar nu putem să ne așteptăm uh, de la Uniunea Europeană să fie rezonabilă. Passiamo ora alla raccomandazione. Trecem acum la recomandarea referitoare la, um, la acordul Uniunii Europene cu um, Comunitatea Energiei Atomice. Domnul Hannan. Domnule Gil. Thank you. An association agreement Vă mulțumesc. Un acord de asociere este un pas spre aderarea la Uniunea Europeană, dat, dată fiind uh, deteriorarea relațiilor între Rusia și Vest, în special între Rusia și, Est- uh, și Uniunea Europeană, ca să nu mai vorbim de criza umanitară și militară din Ucraina, este foarte important ca toți participanții să uh, acționeze în mod rezonabil semnarea acestui acord de asociere cu Moldova, în special în ceea ce privește Transnistria, riscă să aprofundeze această criză. De aceea am votat împotrivă. La parola, onorevole Frunzulica. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Frunzulică. Un minut. Uh, I very much supported Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut acest acord de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană pentru că reprezintă un pas foarte important înainte pe calea Republicii Moldova spre reintegrarea în Europa. Din punct, din punct de vedere geografic și cultural, Republica Moldova a făcut parte din sud-estul Europei. Acum, politic și geostrategic, Moldova se întoarce în Europa, acolo unde aparțin cetățenii acestei, acestui stat. Și cetățenii sunt cei care vor beneficia cel mai mult din urma acestui acord. Cetățenii moldoveni merită și au nevoie de susținerea noastră și a Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la propunerea de rezoluție în legătură cu procesul de pace din Irlanda de Nord. Are cuvântul domnul Carthy. Un minut. Ehm, I voted in favor of Domnule președinte, am votat pentru această rezoluție în ceea ce privește procesul de pace din Irlanda și vreau să profit de această ocazie pentru a mulțumi colegilor din Parlamentul European pentru că au adoptat o astfel de rezoluție cu așa o majoritate. Eu vin din sudul frontierei cu Irlanda și în circumscripția mea se cunoaște de prime mână care au fost consecințele negative ale acestui conflict, pierderile de vieți omenești și generația pierdută care a fost urmarea acestui conflict. Pe de altă parte, cunoaștem și dificultățile cu care ne confruntăm din faptul că există două monezi diferite, două regimuri fiscale și două sisteme care funcționează în paralel. Așa că aș vrea să cer Parlamentului și Uniunii Europene să ne susțină pentru a ne asigura că ne putem dezvolta o economie puternică și să se susțină procesul de pace care a fost unul de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boylan. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu Parlamentului pentru sprijinul acestei rezoluții. Am votat pentru acest raport referitor la procesul de pace în Irlanda de Nord și cred că sprijinul um, arătat astăzi este un semn al îngrijorării și preocupării întregii comunități internaționale referitoare la procesul de pace. Ca membru în, în uh, Comisia pentru Ocupare, mă bucur că au fost incluse în această rezoluție elemente referitoare la dezvoltarea economică, care ar urma să consolideze procesul de pace. Este foarte important, având în vedere faptul că guvernul conservator încearcă să impună reduceri bugetare foarte stricte în Irlanda de Nord cu toții sprijinim activități uh, comune ale uh, comunităților și uh, considerăm că este nevoie de sprijin din partea statului, de exemplu, pentru persoanele cu dizabilități. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președintele. Domnule, domnul Hannon. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Cu câteva săptămâni în urmă, domnul președinte al Parlamentului European, Martin Schulz, a spus că Eh, procesul de pace din Irlanda de Nord este o ehm, realizare majoră a Europei. Bineînțeles că este o realizare majoră, nimeni nu vrea să se întoarcă la violența care a marcat o generație întreagă. Eh, și pe mine mă interesează pentru că sunt, eh, pe de o parte, catolic și presbiterian, pe de cealaltă parte, prin familia mea. Însă, Aici există o problemă majoră în Irlanda de Nord. Ehm, există un partid care este aproape ehm, din totdeauna în putere, găsesc tot felul de sinecuri pentru propriile familii și cheltuiesc 71% din eh, buget. Este nevoie de o opoziție de perspectiva unui guvern de viitor și vrem să existe o eh, democratizare cu o opoziție pentru că până atunci nu va, va fi un stat uh, democratic, propriu zis. De cuvântul domnul Șogor. Mulțumesc, domnule președinte. Procesul de pace din Irlanda de Nord. În ciuda recentului blocaj este exemplar. De aceea este important ca părțile implicate să aibă o atitudine constructivă iar pacea în sine care a fost negociată este un exemplu demn de urmat de alte comunități. Europa trebuie să se implice în acest proces de pace și în prevenirea conflictelor în general, în statele membre ci, și și în uh, Balcanii Occidentali, unde există multe probleme din cauza uh, relațiilor conflictuale dintre comunități. Uniunea Europeană trebuie să ofere un răspuns în acest sens, construind o societate civilă stabilă și sigură în Irlanda de Nord. Și rezultatele de acolo ne arată că Uniunea Europeană trebuie să monitorizeze în continuare conflictele dintre comunități um, la nivelul frontierilor cu țările candidate și în interiorul statelor membre, unde Uniunea Europeană trebuie să joace un rol determinant pentru rezolvarea acestor conflicte. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să profit de această ocazie pentru a vă spune că delegația spaniolă a Partidului Popular a votat împotriva acestui raport din mai multe motive. În primul rând, considerăm că faptul că nu se face referință la victimele terorismului în acest raport și faptul că a fost respins amendamentul oral prin care se cerea acest lucru pentru a evita cazurile de impunitate sunt motive suficiente pentru a vota negativ acest raport. Mai mult decât atât, domnule președinte, vreau să vă reamintesc că ieri seară, în cadrul dezbaterii, s-au făcut comentarii prin care se făcea un paralelism între țara Vaștilor și Irlanda de Nord. Și aș reaminti aici că în Irlanda de Nord a existat un conflict armat între două părți. În țara Vaștilor există uh, un conflict armat doar de o singură parte, de cea a teroriștilor din partea ETA care, ETA care au omorât uh, multe persoane nevinovate și, din păcate, acest grup terorist, după cum bine știm, este în continuare activ, nu a acceptat să predea armele și nu a oferit um, clarificarea peste 300 de asesinate și nu a acceptat să dispară odată pentru totdeauna. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și colegii mei, salut uh, rezultatul dezbaterii de ieri și a votului de astăzi. Și, bineînțeles, am sprijinit uh, acest document. Mă bucur că Parlamentul European și Uniunea Europeană doresc să sprijine procesul de pace din Irlanda de Nord și salut progresele care s-au înregistrat. Sper că vom putea continua cu aceste progrese și situația se va îmbunătăți în viitor. În ceea ce privește amendamentul oral depus, înțeleg um, care era intenția sa, însă discutasem înainte și uh, fusesem de acord că urma să nu fim de acord cu niciun fel de amendament suplimentar, pentru că este vorba numai de Irlanda de Nord că nu ar trebui să fie vorba de alte uh, regiuni, dar că poate alte regiuni ar putea să vadă această dezbatere ca uh, un model pentru viitor. Domnul Nart acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt vasc și tatăl meu trăia în țara vaștilor. Tatăl meu a fost amenințat uh, cu moartea pentru că nu a plătit taxa pe care o cerea grupul terorist. Tatăl meu nu făcea parte din acest conflict. Prin urmare, eu nu pot să fiu de acord să se spună aici că există un paralelism între Irlanda de Nord și rezolvarea altor conflicte. În primul rând, această rezoluție a fost făcută în mod antidemocratic și n-am avut nicio posibilitate de a prezenta amendamente. Dacă s-ar fi adoptat amendamentul oral al colegii Maite, al cărui frate a fost uh, asasinat uh, pentru că nu a fost de acord și nu făcea parte din niciun fel de conflict, probabil că a fi acceptat această rezoluție. Există trei puncte de neacceptat. Nu se menționează nicăieri victimele și sunt tratați la fel a cei asasinați și asasinilor. În aliniatul D, unde se arată că ar trebui să existe egalitate de tratament și respect reciproc, ce pot să vă spun? Între uh, ucigași și victime nu există niciun fel de egalitate. În țara vașilor au existat doar persoane care nu gândeau la fel ca și teroriștii și pentru asta erau omorâți. Pasiamo alla proposta. Mulțumesc. Trecem acum la proiectul de rezoluție în legătură cu Turcia și tensiuni în zona economică exclusivă a Ciprului. Și acum domnul Bogovici. Z veseljem sem podprl resolucijo o Cipru, ca eh, te tem Mulțumesc. Am sprijinit uh, rezoluția referitoare la Republica Cipru. În această săptămână am uh, discutat și uh, reuniunea comună parlamentară referitoare la apropierea Turciei de Uniunea Europeană. Am vorbit despre acest lucru în comisie și um, eu pot spune numai că sunt pentru libertate și pentru normalizarea relațiilor între Turcia și Cipru, dar și pentru normalizarea relațiilor pe insulă. Sper că se va găsi o soluție pe termen lung și sper că situația în această parte a Europei se va îmbunătăți. Avem probleme în Irak, în Siria. Este important să normalizăm relațiile în această regiune. Domnule Hannan, aveți uh, cuvântul. Foarte multe intervenții aveți astăzi. Speak. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. La începutul anilor 90, cele două părți din ale Ciprului se apropiau de o înțelegere. Ciprioții turci urmau să renunțe la, teri- la teritoriu ca în schimbul recunoașterii într-o federație. Și când uh, era pe cale de a fi semnată această uh, Uh, înțelegere, a, s-a implicat Uniunea Europeană și a re- recunoscut unilateral doar o, una dintre părți. Bineînțeles, cealaltă parte s-a retras și um, oportunitatea federației a fost pierdută. Nu uh, Turcia a creat instabilitate în Cipru, ci Uniunea Europeană intervenind pentru unul dintre participanți. Planul, planul de pace a fost blocat cealaltă parte a fost a votat uh, împotriva acestui plan de pace și uh, ca răsplată a fost recunoscută de către Uniunea Europeană. Cei care ne-au apărat de bolșevicii din NATO uh, iar acum le cerem să ne apere de jihadiști din Orientul Mijlociu. Nu așa trebuie să ne tratăm partenerii. Domnule Zahrali, aveți cuvântul. Chairman, uh, I have to... Mulțumesc, domnule președinte. Regret a, a, adoptarea de către Parlamentul European a acestui raport. Cred că este neechilibrat și că nu va contribui în mod pozitiv la soluționarea acestei probleme atât de delicate. În plus, cred că uh, va încuraja Turcia mai degrabă să nu participe la eforturi de a găsi o soluție. Deci, um, um, partidul um, AKP face parte din grupul nostru. Drept urmare, nu am putut să sprijinim uh, acest raport. Trecem la explicațiile de vot la rezoluția privind situația umanitară din Sudanul de Sud. Hannan. Domnule vicepreședinte, lumea se extinde și se divide în mai multe țări și se extind uh, imperiile multinaționale și Sudanul de Sud este unul din cele mai recente care au devenit uh, independente. O adevărată excepție pe continent care merge în direcția contrară. Aș vrea să vă gândiți la posibilitatea că asta ar putea să aibă legătură cu faptul că acum trăim pe singurul continent de pe planetă unde nu există creștere economică. Zero. Pe toate celelalte continente s-a trecut de perioada de criză, dar noi, în zona euro și în Europeană, rămânem în continuare în recesiune după șase ani. De ce? Pentru că uh, la nivel local există din ce în ce mai mici uh, competențe și se centrează totul în elita de la Bruxelles. Trebuie să luăm exemplu de la ceilalți. Mulțumesc. La parola Mulțumesc. Și acum doamna Giofrida, un minut. Mulțumesc, domnule președinte doresc să susțin votul meu în favoarea acestui document. Ieri, în timpul dezbaterii, am remarcat că situația din Sudanul de Sud uh, rămâne foarte gravă, în ciuda rezoluțiilor, confruntările continuă și conform jurnaliștilor, există în jur de un milion, un milion de persoane care riscă să fie Mm, periclitate de sezonul ploios. Există 650 de mii de refugiați care s-au refugiat în Etiopia în momentul de față și uh, uh, reușesc să supraviețuiască doar datorită ajutoarelor Uh, primite din restul lumii. Trebuie să susținem toate eforturile care sunt uh, transmise, trebuie ca statele, ca Națiunile Unite să susțină în mod foarte clar, fără ambiguități, un efort uh, susținut. Vă mulțumesc, doamna Giuffrida. Are cuvântul doamna Kienge. signor presidente con eh, questa risoluzione il parlamento lancia un forte appello alla comunità domnule președinte cu această rezoluție parlamentul face apel la comunitatea internațională pentru a găsi o soluție la conflictul din Sudanul de Sud. De prea mult timp această regiune este în criză. 20 de ani de conflict, 2 milioane de persoane decedate referendumul, independența din uh, iulie 2011 au dat speranță uh, celor din Sudanul de Sud, însă, iată, în continuare există tensiuni. Nu putem să acceptăm acest lucru fără a reacționa. Este o nouă criză umanitară. Mii de copii nu mai pot merge la școală, nu vom accepta acest lucru, iar refugiații sunt atacați, mai ales femeile și copiii. Nu putem accepta asta. Din acest motiv, comunitatea internațională se angajează uh, să um, facă în așa fel încât toate părțile din acest conflict să deschidă un dialog. Există acum uh, miliții, uh, forțe um, care se confruntă. Toată lumea trebuie să participe la negocierile de pace, astfel încât să se găsească o soluție pașnică. De asemenea, este nevoie de un embargo internațional asupra armelor care continuă să ajungă în această regiune. Drepturile omului trebuie să fie respectate. Și nu în ultimul rând, încurajăm guvernul Sudanului de Sud să semneze acordul de la Cotonou. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Kelly acum, ultimul vorbitor pentru astăzi. Hopefully not least. Eh, cel din urmă, dar nu cel ultimul, dar nu cel din urmă, sper. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să salut uh, activitatea dumneavoastră ca mm, felul cum ați prezidat uh, dezbaterile de astăzi. Um, mi-a făcut plăcere să susțin acest raport și mi se pare corect să facem cât de mult putem ca Parlament pentru a trimite cât de multă susținere cetățenilor din Sudanul de Sud. Atunci când acest stat a fost înființat acum trei ani, mulți au considerat că viitorul lor va fi foarte luminos, însă alții erau îngrijorați pentru că uh, se vedea dificultatea cooperării și chiar asta s-a întâmplat, din păcate. Așadar, am face un apel autorităților din Sudanul de Sud să își depășească diferențele, să folosească resursele naturale pe care le-au, le-au dat dispoziție pentru a acorda o viață mai bună cetățenilor. Și de aceea uh, îmi face mare plăcere să susțin acest raport și uh, vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezidarea ședinței de astăzi. Mulțumim. Mulțumesc foarte mult, domnule Kelly. Procesul verbal al acestei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul ședinței următoare. Dacă nu există obiecții, va fi aproba, dacă nu există obiecții, moțiunile aprobate în această dimineață vor fi transmise uh, destinatarilor. Se suspendă ședința.